Dear colleagues, we can... Uh... Dragi colegi, putem începe reuniunea noastră, însă înainte de a începe, aș dori să vă rog să respectăm un uh, minut de tăcere pentru ceea ce s-a întâmplat în această dimineață la Zaventem. Thank you very much. Mulțumesc. Item 9 in our agenda. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Comunicările președintelui privind recomandările coordonatorilor din data de 21 martie Ați primit în format electronic aceste recomandări. Dacă nu sunt obiecții, sunt considerate a fi aprobate și putem trece acum la vot. Însă înainte de a vota, aș dori să verific ceva. La amendamentele 36, 37 și 38 s-a cerut uh, un vot cu apel nominal și aș dori să vă întreb cine este pentru această cerere, cine este împotriva și uh, s-a deschis votul. Everybody voted? A votat toată lumea? Nu? Să închizi votul. Cererea a fost respinsă. Putem trece la vot. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Doamna Sommer, îmi cer scuze pentru întârziere. N-am la mine cartela de vot. Se poate ca eu să votez prin ridicarea mâinii? Vă rog? Bine. Dar uh, vă rog să îi ruga, vă rugați asistentul să vă aducă cartela de vot. Desigur.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 Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm pe marginea amendamentului 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Și acum votăm pe marginea compromisului 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm pe marginea amendamentului 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. La amendamentul 37 avem un amendament oral. Dacă sunt obiecții la amendamentul oral... Domnul Nicolazici, sunt obiecții? Vă rog, doamne Dali. Așadar, votăm fără amendament oral în două părți. La prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 cade, 42 cine, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul, amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Compatibil. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 71, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 74, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supunem la vot compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 80. Pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 88. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 89. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Votăm prin vot electronic pe marginea întregului text. Doamna Somer are acum cartela de voci ei. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Now we can go to the next item in our... Și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Votul pe marginea rezoluției privind uh, indicații obligatorii a țării de origine și a locului de origine a anumitor alimente. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. În două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Am închis votul, a votat toată lumea. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 36. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 34. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 35. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 39 pe părți. Două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 38, pe două părți, pentru, împotriva, abțineri, respins. A doua parte, pentru. Îmi cer scuze. A doua parte devine caducă, întrucât prima parte a fost respinsă. Amendamentul 37, pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul, amendamentele 41, 42 și 43 le votăm în bloc. Bloc sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 45, în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Am închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. La a doua parte, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și acum votăm pe marginea amendamentului 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. împreună cu amendamentul 50 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 51 pentru Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 53 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Respins. A doua parte devine caducă și acum votăm pe marginea amendamentului 54 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 50, 65 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 63, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 66, în două părți, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 74 în două părți. La prima parte votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum supunem la vot amendamentele 75, 76 și 77 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respins. Se Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în două părți amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Și acum a doua parte Îmi cer scuze, amendamentul 78 este caduc, pentru că am adoptat amendamentul 81. Deci, nu-l mai supunem la vot, amendamentul 78. Nu votăm nici amendamentul 79. Supunem la vot amendamentul 80, la care există un amendament oral din partea lui Christopher Fielner. Aveți obiecții la amendamentul oral? Nu? Atunci supunem la vot amendamentul 80 cu modificarea prin amendamentul oral. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Supunem la vot amendamentul 83. Pentru? Împotriva. Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 87 pentru, împotriva, abțineri, respins. Supunem la vot amendamentul 86 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm în două părți amendamentul 82. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. A doua parte devine caducă și acum supunem la vot amendamentul 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 89. În două părți, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Să. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Respins. Amendamentul 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 94 a fost retras. Supunem la vot amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 92 nu se supune la vot. 97 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul? Respins. Supunem la vot amendamentul 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 114. Gardini Cirio cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 118 pentru împotriva abțineri respins. Verificăm. Amendamentul 118, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Răspins. Amendamentul 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Puține mâini uh, ridicate văd. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 107, pentru că 116 e caduc. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Nu? Îmi cer scuze. 108 devine caduc, pentru că L-am adoptat pe 74. Îmi cer scuze. Supunem la vot amendamentul 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Am închis votul? Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Supunem la vot amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă la diferență de un vot. E foarte greu de înțeles pentru că există diviziuni și în interiorul grupurilor politice, de aceea am cer scuze, dar trebuie să mai verificăm electronic. Supunem la vot amendamentul 6. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7. Pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Aș dori să-i cer pe socialiști să ridice mâinile. Supun la vot acum amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri respins. Spun la vot amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva? abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 este caduc. Trecem acum la amendamentul 17. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respingă. Amendamentul 16. Acum cine stă pentru? Împotriva? Verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Avete votato tutti il voto. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, respins. Amendamentul 22, cine stă pentru? Împotriva abțineri se, adop- se respinge. Amendamentul 25, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23, pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. toată lumea, să închis votul. Respins. Supun la vot acum amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 26. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotriva, abțineri, respins. Votăm acum proiectul de moțiune în forma sa modificată. Cine este pentru? Nu. Este vot electronic. Cine e pentru? Il voto è aperto. Chi è contro? Eh. S-a deschis votul. Vot electronic. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Dear colleagues, we continue to vote. Dragi colegi, continuăm cu votul. Aș dori să vă spun că am mai avut loc un atac, uh, un atac terorist în, uh, într-o stație de metrou. Ok. We start now to vote. Votăm acum răspândirea, raportul privind răspândirea virusului Zika. Amendamentul 17. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 21. Compatibil. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul DV1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 25, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 24, cine este pentru, Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul FEM 4. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul DV2. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31 este caduc. Amendamentul 32 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul DV5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu uh, amendamentul FEM 5 la uh, liniatul 18A9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? Il vot... A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 39, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă pun la vot acum în amendamentul 44, a doua parte, compatibilă, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 45, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DV3 acum, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DV4 acum, împreună cu amendamentul 47 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abținerii se respinge. Supun la vot amendamentul 48. Cine stă pentru, împotriva abținerii se respinge. 49 acum. Cine stă pentru, împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 50. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 52, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum, la considerente, amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 4 acum, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. FEM 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. FEM 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Să pun la vot acum amendamentul nouă, a doua parte, pentru că prima parte este caducă. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 12, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 13, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 14, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic. Avete votato tutti? A votat a taluna? S-a închis votul. Se adoptă. Okay. The next vote will be on the Votăm acum doamna Belai. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea se referă la votul următor. Am putea susține această obiecție, dar nu ajunge să punem pur contra, deci pentru și împotrivă, pentru că uh, Aici se uh, solicită clar Comisiei să nu reînnoiască uh, autorizația și cred că ar trebui să avem o viziune pe termen mediu și lung și pentru cetățenii care doresc uh, o alimentație sănătoasă și pentru producătorii agricoli care se confruntă acum cu o criză. Eh, sperăm să putem eh, lucra cu colegii noștri până în plen, astfel încât să venim cu eh, amendamente care să transmită mesaje clare și constructive către statele membre și către Comisia care se ocupă de acest dosar. Mulțumesc! Ok. Uh, we vote before... Foarte bine. Votăm, în primul rând, moțiunea prezentată de mai multe grupuri politice. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Cealaltă moțiune este caducă cea depusă de grupul NL. We have finished the vote. If someone want to leave. Am uh, încheiat, am terminat cu voturile. Dacă cineva dorește să părăsească sala, vă rog să o faceți în uh, liniște și foarte repede, pentru că peste un minut trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Abbiamo gelato. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a Valentina Dear colleagues, dear colleagues, probabil... Dragi colegi, cel mai bun răspuns este să ne continuăm activitatea și, drept urmare, aș propune să Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, delegația Comisiei Envi la OACI, CAEP 10. Și aș dori să dau cuvântul președintelui acestei delegații, doamnei Gerling, pentru o prezentare, după care o să avem o discuție. Deci aveți cuvântul, doamnă Gerling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu mi-am adus uh, notițele, îmi pare foarte rău. Însă de dimineață am venit uh, direct uh, aici, asistenta încearcă să mi le aducă. Sper că o să-mi aduc aminte ce-mi notasem. Sper că toată lumea a primit raportul scris care prezintă vizita delegației noastre. Cred că știți că această vizită a avut loc în uh, condiții dificile, pentru că uh, Parlamentul i s-a refuzat participarea la reuniunea CAEP. Noi am considerat că este vorba de un uh, afront, însă am înțeles că această întâlnire are o natură foarte tehnică și faptul că nu am participat la sesiunile plenare acestei uh, reuniuni până la urmă și mulțumită muncii extraordinare a echipei noastre uh, din partea secretariatului, comisiei noastre din partea reprezentanților comisiei de la Montreal ne-a permis să uh, facem niște progrese importante pe parcursul celor câteva zile de în care am fost prezenți acolo. Am avut mai multe reuniuni bilaterale în exteriorul CAEP și ținând seama că am discutat cu reprezentanți importanți care cunosc foarte bine mecanismul de piață, această reuniune a fost foarte importantă. Inițial am avut câteva întâlniri cu reprezentanții ONG-urilor, reuniuni foarte utile. Ne-am organizat cu diferite alte organizații, ne-am uh, reunit cu reprezentanții autorităților uh, aeroportuare și alte organizații sub patronatul OACI. Ne-am întâlnit cu reprezentanți din partea altor state, însă nu ne-am întâlnit cu reprezentanții Chinei Cred că o explicație ține de faptul că tocmai a avut să se loc uh, anul nou chinezesc, a fost păcat pentru că China are un rol foarte important și nu am reușit să vedem, să înțelegem care este poziția Chinei. Însă am reușit să ne, să ne întâlnim uh, cu, cu reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, împreună și în mod separat, a fost din nou o reuniune foarte utilă pentru că este evident că va trebui să discutăm cu ei la următoarea reuniune și la uh, cu ocazia adunării, deci a fost uh, foarte bine să înțelegem care este opinia, care sunt opiniile acestora. Apoi a fost foarte bine că ne-am întâlnit și cu canadienii care cunosc foarte bine situația din Statele Unite ale Americii, ne-am unit și cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii, însă nu am reușit să aflăm prea multe lucruri relevante. Deci, această vizită nu a început sub, cu cele mai bune, sub cele mai bune uh, auspicii, însă, înspre sfârșitul vizitei noastre, lucrurile s-au ameliorat, am reușit să transmitem mesajul nostru foarte clar și am încercat să depășim acest uh, moment uh, dificil referitor la um, conceptul de a, de a opri cronometrul la sfârșitul acestui uh, an și am insistat uh, că, în, că soluția europeană um, ar fi una mai degrabă, ar trebui să fie una mai degrabă diplomatică și una neapărat uh, pur politică. Am reușit să ne întâlnim cu președintele OACI. A fost o reuniune extraordinar de rotnică. Pentru dumnealui este foarte important ca în, până septembrie să uh, ajungem la un mecanism anume și ne bucură obiectivele legate de dioxid de carbon stabilite de OACI. Sunt uh, foarte importante, mai ales pentru că s-a ajuns la un acord pe marginea acestor obiective. I-am felicitat. Și am insistat că dorim să discutăm acest punct la următoarea reuniune din mai și președintele OACI ne-a asigurat că nu are nimic împotriva ca Parlamentul să facă parte din delegația Uniunii Europene cu ocazia principalei reuniuni. Cam atât, cam acestea sunt uh, realizările vizitei de două zile. Îmi cer scuze, după cum, după cum v-am spus, uh, nu am la mine notițele. Dacă aveți uh, vreo întrebare, vă stau desigur la dispoziție. Thank you very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul de a vă aduce aminte ce s-a întâmplat uh, cu ocazia vizitei respective. Nu știu dacă sunt și alți colegi care au participat la această misiune, domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să susțin ceea ce a spus doamna Gerling uh, într-un mod absolut excelent și să o felicit uh, pentru că a prezidat misiunea într-un mod absolut excelent. Felicitări și secretariatului, pentru că nu a fost un exercițiu foarte ușor, suntem conștienți de asta și am avut un program extrem de interesant. Mulțumesc foarte mult și felicitări și serviciilor Comisiei Europene, pentru că am avut o colaborare foarte bună cu ei. Julia s-a referit deja la standardele adoptate ca, când am fost noi acolo, ceea ce reprezintă un progres, dar în același timp trebuie să recunoaștem că nu a fost și nici nu este o decizie foarte ambițioasă sau prea ambițioasă. Sper că va fi revizuită în, pe termen mediu și al doilea element important, deja menționat de doamna Gerling, uh, este mecanismul uh, bazat pe piața globală pe care îl dezvoltă acum și care, să sperăm, va fi adoptat în mai și uh, adoptat cu totul în septembrie-octombrie. Știm cu toții că avem sentimente amestecate în ceea ce privește uh, discuțiile desfășurate în prezent la OACI, pentru că nu se vorbește despre un sistem de comercializare a emisiilor sau un sistem alternativ, ci de un mecanism de offset, care nu e rău, dar nu e chiar sistemul de comercializare, pentru că are prea multe excepții pentru prea multe state. Și asta nu ne mulțumește deloc. Deci, diavolul se ascunde în detalii, ca de obicei, iar documentul pe care îl discutăm uh, stârnește uh, sentimente amestecate. Nu prea avem uh, suficient timp până la sfârșitul anului și pe baza raportului și a studiului care a fost realizat de Parlamentul European recent, știm că uh, aviația internațională va fi în deceniile următoare, până în 2050, unul din cei mai mari emițători de dioxid de carbon la nivel global. Deci uh, în momentul de față uh, reprezintă 2-3% din uh, emisiile globale, dar uh, vor ajunge la 20-30%. Deci e foarte clar că sarcina pe care aviația internațională va trebui să o rezolve în anii următori este mult mai importantă. Și sper că acest mecanism să fie acceptat, dar nu poate fi un punct final. Trebuie să fim mai ambițioși și știu că ne vom uh, confrunta cu uh, multe probleme în ceea ce privește mecanismul oprește uh, ceasul. Deci nu este un pas ideal, dar sperăm să existe un mecanism foarte rapid de revizuire care să fie inclus. Cred că doar așa am putea fi de acord cu un asemenea mecanism. Dar dezbaterea va trebui să înceapă în Parlament. Și să sperăm că se va finaliza înainte de finalul anului. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mai sunt și alți colegi? Mr. Lise? Mr. Good. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Domnul Lise. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au participat la această delegație foarte dificilă, pentru că nu era deloc clar că vor putea avea loc uh, discuții utile, pentru că inițial delegația Parlamentului European uh, nu urma să fie primită la OACI deci vă mulțumesc celor care ați uh, participat la această delegație și mă bucur că au avut loc uh, reuniuni, întâlniri rodnice. Obiectivul a fost de a ajunge a găsi un sistem internațional de uh, reducere a emisiilor cauzate de transportul aerian. Trebuie să recunoaștem că negocierile pe plan internațional se desfășoară întotdeauna cu un ritm mult mai puțin alert, nici uh, la Paris uh, nu am reușit să rezolvăm toate problemele climatice. Acordul de la Paris este doar un prim pas important. La OACI lucrurile se, decla- se desfășoară și mai uh, lent decât în rest. Obiectivul OACI este ca din uh, 2020 să existe o, să ajungem la o creștere a traficului aerian neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce înseamnă că OACI de fapt nu negociază reducerea emisiilor uh, de dioxid de carbon. Aceasta este prima problemă și este un lucru deosebit de uh, frapant pentru că Uh, reprezentanții acestui sector în sine, IATA, au, uh, și-au stabilit uh, ei însuși obiectivul ca prin 2050 să reducă cu 50% emisiile de dioxid de carbon și cred că este un punct pe care trebuie să-l uh, uh amintim de fiecare dată um, uh, reprezentanților OACI și anume că industria în sine este mult mai ambițioasă decât organizația umbrelă a Națiunilor Unite. Uh, și această creștere neutră din punct de vedere a emisiilor de dioxid de carbon este o creștere pe hârtie, pentru că nu este vorba de o reducere, ci de un sistem de compensare a emisiilor uh, cauzate, uh, compensări uh, acordate anumitor companii care, într-adevăr, depun eforturile de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Este regretabil faptul că reprezentanții OACI sunt convinși că uh, Uh, va fi posibilă, <laughs> va fi posibil atingerea acestui obiectiv dacă și această creștere neutră din punctul de vedere emisiilor de dioxid de carbon va fi diluată. Um, acest lucru va fi posibil doar dacă uh, deci pentru ca a se calcula și alte state, cum ar fi China, abia din anul 2024 urmează să fie calculate anumite rute între Statele Unite ale Americii și China. Este o problemă uh, suplimentară, am discutat-o și uh, la Paris, și anume dacă uh, China uh, uh, acceptă anumite eforturi suplimentare, atunci cere din partea statelor Uh, industrializat eforturi uh, suplimentare. Și uh, Uniunea Um, deci, um, din păcate, asemenea mecanism uh, prin care uh, emisiile pot crește în uh, țări în curs de dezvoltare, cum este India, Brazilia, China, și aceste, această creștere este compensată prin reducerea acestor emisii în statele industrializate și, din păcate, tocmai acest mecanism nu este prevăzut la OACI. Mie mi se pare că trebuie să depunem eforturi suplimentare în acest sens în următoarele luni și aș dori să rog reprezentanții Comisiei Europene să încerce să uh, stabilească un mecanism care să uh, conțină un mecanism mult mai uh, strict definit. Pentru că nu este, nu este suficient să avem doar obligație politică, nu. Trebuie să existe o clauză de revizuire care să conțină acest obiectiv al industriei de reducere cu 50% până în 2050. Pe termen scurt, trebuie să ne gândim la ce vom face cu transportul aerian în interiorul Uniunii Europene. De fapt, ne dorisem un sistem care fusese adoptat de Parlament și de Consiliu, conform căr, uh, căruia uh, toate zborurile care decolează și aterizează în Europa să facă parte dintr-un sistem ETS de comercializare a certificatelor de emisii. Uh, până acum este vorba și până acum sunt cuprinse doar zborurile interne europene, un zbor de la Atena la Londra, de exemplu, nu și cele, nu, nu și cele externe. Oricum, uh, plafonul uh, prevăzut nu este foarte ambițios, uh, doar de 10%. Nu doresc să spun că industria transportului aerian nu se confruntă cu dificultăți, însă în comparație cu industria siderurgică nu se confruntă cu aceleași dificultăți și acestui sector metalurgic am impus o reducere cu minus 34 în uh, domeniul uh, transportului aerian uh, vor fi licitate certificate doar în proporție de 15%, spre deosebire de clasicul ETS, unde toate certificatele sunt licitate. Deci trebuie să ne asigurăm că există un tratament echitabil între diferitele sectoare industriale Uh, și în domeniul trans, uh, transportului aerian se discută fenomenul mutării, relocării emisiilor de dioxid de carbon, carbon uh, leakage, pentru că este, se sporește activitatea, traficul de, de persoane în alte, alte aeroporturi internaționale, și deseori situația este puțin uh, diferită, nu putem pune un uh, semn de egalitate între un zbor între Londra și Atena și un uh, zbor între Shanghai și Peking. Nu ne dorim să periclităm procesul internațional, însă în același timp nu trebuie să dăm impresia că am accepta orice soluție care nu ar reprezenta o adevărată soluție, o adevărată îmbună, îmbunătățire pentru mediul uh, înconjurător. Vă mulțumesc. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei den Domnul Grota. Aș dori să mulțumesc uh, și eu colegel, colegilor și colegilor uh, care au participat la această misiune la OACI. Aș putea spune că a fost aproape o misiune imposibilă, însă, după cum am auzit cu toții, doamna Gerling a condus foarte bine această delegație, am purtat uh, discuții rodnice și Um, este important să ne ocupăm în continuare de această temă, chiar dacă nu toată lumea uh, a fost de acord cu uh, prezența noastră. Este bine să punem uh, degetul pe rană, tocmai pentru a nu fi excluși, pentru că noi suntem legiuitori. Noi trebuie să punem în aplicare toate aceste decizii, noi trebuie să le explicăm cetățenilor europeni. Acesta este rolul nostru și nu a unor funcționari din uh, Uh, din Comisia Europeană. Tema relocării emisiilor de dioxid de carbon este o temă foarte importantă pe, în contextul uh, ref, acestor ref, reforme. Trebuie să spunem că, ex, că nu există un uh, sector sau câteva sectoare care au un rol important. Nu, și uh, sectorul metalurgic uh, este expus uh, concurenței internaționale și trebuie să avem o mai adecvată împărțire a uh, poverii care trebuie să fie purtată. Drept urmare, avem nevoie de o largă majoritate în Parlamentul European, pentru că doar atunci vocea noastră va fi auzită. nu este suficient dacă, dacă asemenea cerere este adoptată cu majoritate strânsă în Comisia ENVI. Nu, trebuie să spunem că toate sectoarele trebuie să participe la acest efort uh, colectiv, că nu există sectoare care se bucură de un tratament mai favorabil și nu putem să explicăm uh, sectorului uh, siderurgic sau celui de, mm, care produce uh, ciment, că trebuie să respecte norme mai stricte din punctul de vedere al emisiilor și să uh, ușurăm viața uh, sectorului transportului aerian. Deci trebuie să depunem mai multe eforturi și uh, să încercăm să participăm și la viitoarele reuniuni OACI. Deci aș dori uh, să mulțumesc uh, colegilor și sper că vom ajunge la o soluție de compromis care să fie sprijinită de o cât mai largă majoritate, pentru că doar așa vocea noastră va fi auzită. Thank you very much. I don't know if... Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă și alți colegi doresc să intervină. Se pare că nu. Bun, atunci putem închide acest punct și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, ultimul de astăzi, un schimb de păreri cu Comisia Europeană în ceea ce privește acordarea de îngrijiri de sănătate pentru refugiați după cum știți, a existat o solicitare din partea unui grup politic și acum putem uh, da cuvântul Comisiei. Îi mulțumesc, care îi mulțumesc pentru prezență și putem începe dându-le cuvântul pentru un, uh, o declarație de început și apoi uh, discutăm cu colegii. Doamna Isabel de la Batamaranco, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. De la începutul acestei situații extraordinare cu fluxul de migranți și refugiați, Comisia Europeană a acționat pe toate fronturile. Uh, Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a Uh, strâns toate cererile statelor membre în ceea ce privește acordarea de medicamente și vaccinuri și am uh, făcut un sistem de avertizare uh, timpurie făcând un contact între punctele naționale de contact referitoare la situațiile de urgență. Am contribuit la o mai bună înțelegere a faptului că acest flux nu reprezintă o amenințare la adresa um, populației uh, din Europa. Monitorizăm uh, toate situațiile potențial uh, periculoase și avem un sistem de avertizare dacă se detectează vreun pericol am pregătit un instrument unificat pentru evaluarea stării de sănătate a acestor uh, migranți, care ajută și la reconstruirea uh, contextului medical al acestor uh, migranți în mai multe limbi ale statelor membre. Uh, acest uh, document va fi disponibil atât electronic cât și în format pe hârtie pentru a ajuta migranții și autoritățile. Am dedicat uh, mai multe milioane de euro pentru aceste programe, pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu o presiune migratorie mare să facă față acestor provocări. Avem patru proiecte suplimentare care au început la 1 ianuarie 2016 și care vor fi finanțate. Avem protocoale și instrumente în teren, cooperăm cu um, medicii și cu um, autoritățile sanitare în uh, acest sens. Avem un program de sănătate care va uh, devota 7,6 milioane de euro pentru integrarea migranților în sistemele primare de sănătate. Scopul uh, acestei propuneri a fost uh, deja lansat și vom uh, lansa până în vară și câteva um, licitații pentru achiziții publice. s-a prevăzut și un, o pregătire și formare pentru profesioniștii din prima linie și pentru uh, vameș. pentru a evalua nevoile specifice ale migranților. Uh, participăm și la uh, discuțiile în ceea ce privește necesarul de personal deci cam acesta ar fi uh, rezumatul uh, activităților pe care le-a realizat Comisia în ceea ce privește starea de sănătate a refugiaților. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă avem întrebări din partea colegilor. Doamna Bert. Mulțumesc! Poate mi-a scăpat. Um, did you mention how ați spus cum uh, țineți familiile la oaltă, pentru că dacă sosește cineva și are nevoie de internare în spital, iar ceilalți sunt mutați mai departe sau sunt separați, există un sistem de a ține familiile reunite sau de a păstra legătura între ei atunci când unul din membrii familiei necesită îngrijiri medicale? Other colleagues? Alți colegi? No. Please, Commission. Vă rog, Comisia. Comisia Europeană nu are competențe în acest sens. După cum știți, OMS și starea de sănătate a migranților este responsabilitatea statelor membre. Dar acesta este ajutor social pentru uh, familii și nu ține de competența Uniunii Europene. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt și alte întrebări pentru comisie. Acesta fiind ultimul punct pe ordinea de zi, vă reamintesc că următoarea ședință va avea loc pe 18-19 aprilie și putem să ne oprim aici cu ciudata noastră întâlnire de astăzi, având în vedere dificultățile cu care ne confruntăm uh, în afară. Mulțumesc, ne vedem la reuniunea următoare.